Doamnelor și domnilor, raportul este distribuirea de alimente către cele mai către persoanele cele mai defavorizate din Uniunea Europeană. Domnul comisar, am decis, doamnelor și domnilor, să alocăm un buget care să reprezinte cel puțin 25% din politica de coeziune persoanelor de private și uh, să acordăm fiecărui stat membru cât un portofoliu pentru măsuri de incluziune socială. De asemenea, am propus să menținem și să uh, uh, implementăm fondul de, uh, european de ajustare la globalizare, astfel încât să ne arătăm uh, solidaritatea față de oamenii uh, concediați în situații dificile. De asemenea, există un program de asistare a persoanelor celor mai defavorizate din Europa care ar trebui să fie inclus în toate eforturile acestea, pentru că realitatea tristă este că uh, mereu vor fi oameni în societatea noastră care să aibă nevoie de asemenea intervenții și tocmai de aceea în viitorul cadru financiar multianual încercăm să facem tot posibilul pentru ca la titlul 1 să prevedem intervenții pentru distribuirea de alimente, încadrându-ne, desigur, măsurile în strategia Europa 2020. Așa am putea să rezolvăm și problema Uh, juridică ce a apărut în uh, schema actuală. După cum știți, uh, am discutat cu statele membre pe temeiul juridic în programul actual și am, am găsit destul de greu un sprijin din partea statelor membre pentru distribuirea de alimente. Comisia a luat notă de acest lucru, dar noi nu vom renunța la dreptul nostru de inițiativă. În concluzie, în opinia noastră, bugetul european va face tot va, bugetul european va include uh, alocări pentru distribuirea de alimente, astfel încât să combatem eficient sărăcia și vom încerca ca pe viitor în politicile noastre să includem și aceste instrumente astfel încât să le încadrăm în fondurile de coeziune. Abordarea trebuie să fie una eficientă și realistă. În concluzie, vreau să mulțumesc Parlamentului pentru contribuție și pentru faptul că a pus acest subiect pe ordinea de zi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Și acum au cuvântul reprezentanții grupurilor politice. Mai întâi, din partea PPE, domnul Sikerski. Tu perți, ben. W dniu 15 lutego bieżącego roku zdecydowaliśmy, głosując w drugim... Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, votat în a doua lectură acest uh, și am, acest text am, reuci, am decis să adoptăm un text care continuă distribuția ajutoarelor alimentare pentru persoanele cele mai defavorizate până în 2013, deci până la finalul perspectivelor financiare actuale. Începește dezbaterea viitorului acestui program. Parlamentul de multe ori și-a exprimat susținerea față de acest uh, program de distribuire de alimente în cadrul viitorului uh, uh, program financiar multianual. Rezoluția pe care am adoptat-o cu puțin timp în urmă arată că trebuie găsit un mod de a continua acest program în sprijinul persoanelor cele mai defavorizate în cadrul uh, perioadei 2014-2020 trebuie să găsim o perioadă, o, o bază, mă scuzați, juridică care să nu poată fi pusă sub semnul întrebării de Curtea Europeană de Justiție și care să fie de cel puțin 500 de milioane de euro pentru a ne asigura că persoanele care depind de aceste distribuții de alimente să nu se găsească în dificultate. Trebuie să spun că Înaintea votului nostru din 15 februarie, februarie comisarul Andor și uh, serviciile comisiei ne-au răspuns uh, unor întrebări și în special întrebării doamnei Beres în ce privește viitorul acestui program, în viitorul cadru financiar multianual. Ni s-a spus că în viitor acest program ar trebui să fie finanțat din uh, rubrica 1 a bugetului și, conform Comisiei, aceasta se înscrie în cadrul strategiei Europa 2000, UE 2020, care vizează lupta împotriva sărăciei. Comisia a spus că trebuie folosit dreptul de inițiativă pentru a asigura viitorul programelor, în special pentru negocierile bugetare. Pentru Parlament această declarație este extrem de importantă, fiindcă este un lucru realmente util. Vom continua să examinăm ce face Comisia uh, ca urmare a declarației noastre. Declarația făcută de Comisie sper că va fi, uh, se va bucura de consens în Consiliu și ni se spune că Comisia ține cont de numărul de țări membre care au cerut să nu se continue acest program după 2013, dar știu că, pe de altă parte, Comisia are un drept de inițiativă care este prevăzut în tratate. Sper că mi se va face o propunere privind uh, temelul juridic al acestui program. Oratorul a fost întrerupt. Mulțumim foarte mult. Uh, vă rog uh, pe toți colegii să respectați timpul care v-a fost repartizat. Acum, în numele SND, doamna Permaș Beres. Prezident. Mulțumesc, domnule președinte. Împreună cu colegul meu de Castru de la Comisia Agri și în calitate de președinte a Comisiei de Ocupare, am discutat de mai multe ori, am ridicat în subiect acest punct în plenară de mai multe ori. Ținând cont și de declarațiile făcute în numele colegilor, pentru comisar pe 15 februarie. Deci comisia se pare că vrea să folosească dreptul de monopolul de inițiativă pentru a veni cu propuneri pentru a finanța acest program în cadrul următoarelor perspective financiare. La o astfel de inițiativă aveți sprijinul de plin al Parlamentului, însă vă cerem să mergeți mai departe, deoarece acest program nu trebuie să fie victima negocierilor interguvernamentale privind pacul nici nu avem cum să respectăm uh, literă cu literă deciziile Curții de Justiție. Acest program trebuie să fie un adevărat program de solidaritate. Nu ar trebui să aducem atingere bugetului pentru Fondul Social European. Aici e vorba de solidaritatea, nu e vorba de solidaritatea celor săraci față de alți săraci. Domnule comisar, vă cerem să fiți atent în legătură cu un lucru. Parlamentul nu sprijină condiționalitatea macroeconomică, aici nu vă vom sprijini, ci condiționalitatea și concentrarea tematică. În strategia 2020 este un obiectiv de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. De aceea, finanțarea trebuie, legitim, trebuie să fie legitimizată Uh, și de aceea vă cerem să convinge statele membre care nu doresc să facă asta. Deci în loc să le înșiruiți pe o foaie, mai bine le-ați convinge pentru a pune lucrurile în mișcare. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum are cuvântul doamna Harkin de la ALDE. Thank you, Mr. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să spun că apreciez uh, propunerea Comisiei pentru măsuri de tranziție, astfel încât să uh, acordăm ajutor alimentar persoanelor cele mai deprivate din Europa. E vorba de 13 milioane de oameni care suferă din cauza sărăciei în 19 state membre. Asta arată cât de mult trebuie să facem pentru a combate sărăcia. Avem mari provocări înainte. Și chit că ajutorul și vreau să spun că ajutorul alimentar, chit că nu este uh, suficient pentru a ajuta pe acești oameni, poate să fie o parte importantă din marele puzzle care trebuie, care trebuie să-l alcătuim. Sunt de acord cu comisarul Ren că cei care uh, Uh, suferă de sărăcie așteaptă o oarecare solidaritate din partea Uniunii Europene. Am ascultat comentarii pozitive despre fondul de ajustare la globalizare, însă, din păcate, nu toată lumea, nu toate statele membre consideră că acest fond este util. Opt state membre au votat sau au spus că ar trebui să renunțăm la acest fond. Așa că da, Comisia și Parlamentul sprijină într-adevăr continuarea acestui fond, dar se pare că același sprijin nu vine și din partea Consiliului. De asemenea, se pare că acest program pe care îl dezbatem în această săptămână trece și el prin dificultăți la Consiliu și cu siguranță trebuie să ne punem o întrebare mai amplă despre viitorul politicilor sociale. Știm că una dintre cele cinci priorități ale strategiei Europa 2020 este aceea de a combate sărăcia și să sperăm că Comisia va sprijini Parlamentul în demersurile noastre pentru a obține acest obiectiv. Domnule comisar, să știți că mereu veți avea sprijinul nostru pentru acest program. Mulțumesc. Președintele, mulțumesc. Următoarea vorbitoare este din partea verzilor și este doamna Cornelison, un minut și jumătate. Mr. Chair. Domnule președinte, am reușit să ne asigurăm că programul alimentar nu se oprește în mod abrupt pentru 18 milioane dintre cei mai săraci europeni care depind de el. El va continua anul acesta și anul viitor. Știm că nu avem timp de pierdut și că trebuie să dăm uh, o perspectivă clară depozitelor de alimente după acest an. Cel mai rău scenariu este ca programul să nu continue în ciuda tuturor speranțelor pe care le avem. Dacă nu oferim o claritate acum, depozitele de alimente nu vor face uh, pașii necesari ca să devină independenți de ajutorul european. Sunt sigur că există o majoritate în acest Parlament care dorește continuarea ajutorului alimentar într-o formă sau alta, dar sunt de asemenea sigură că va exista o majoritate în Consiliu pentru a bloca această inițiativă și că există țări care chiar sunt gata să ne dea judecată pentru asta poate confirma domnul comisar că uh, înțelegerea făcută în Consiliu poate înseamnă că poate continua programul 2 ani cu condiția explicită să se oprească după aceea și ne poate spune comisarul dacă există o modalitate sigură de a depăși blocada Consiliului sau dacă strategia este să propună ceva în politica de coeziune și după aceea să sperăm că va ieși uh, ceva din asta, pentru că dacă asta e tot ce o putem oferi uh, depozitelor de alimente, singura speranță, atunci cred că facem un deserviciu uh, celor mai săraci europeni dacă nu le spunem cât mai repede că programul va înceta în 2013, ca măcar să aibă cât, ceva timp să se adapteze la viitor. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare este doamna Zimmer, în numele Stângii Unite. Două minute. Mulțumesc, domnule președinte. Domnilor și domnilor, domnule comisar, dacă bine am înțeles uh, ceea ce ați spus astăzi, atunci da, Comisia luptă pentru continuarea acestui program de distribuire de alimente și va face tot posibilul pentru ca, într-un timp previzibil, să vină cu uh, măsuri concrete unde să utilizăm acest program și cum să îl finanțăm. Eu cred că e necesar ca Comisia să facă acest lucru și consider că uh, împreună avem uh, răspunderea de a face ca acest program de distribuire de alimente să devină realitate. Nu fiindcă eu consider că este un program de ultima rațio, ci fiindcă eu cred că este un semnal de a arăta oamenilor că avem compasiune față de aceștia și că știm să fim solidari cu cei care o duc foarte greu în Uniunea Europeană. Sunt oamenii care sunt primele victime ale crizei uh, economice și financiare. Mă gândesc la Grecia, mă gândesc la Spania, mă gândesc la alte țări unde acești oameni au fost practic pe linia întâi când a venit vorba să uh, suporte costurile crizei. Din păcate, transmitem doar un semnal, nimic mai mult. Și tocmai de aceea eu cred că este necesar să nu discutăm doar despre cele 18 milioane de oameni săraci în Europa care depind la ora actuală de acest program de alimente, ci cred că ar trebui să discutăm în termeni mai ampli și să spunem că vrem să facem ca combaterea sărăciei să fie o prioritate pe ordinea noastră de zi. Până acum noi nu am transmis acest semnal și, în opinia mea, acesta este un punct decisiv. Dacă vrem să progresăm și dacă vrem să ne bucurăm de încrederea cetățenilor europeni, atunci Trebuie să arătăm că suntem o uniune socială și solidară. Și în acest spirit vreau să vă spun că aveți pe deplin sprijinul nostru. Noi cu toții trebuie să facem tot posibilul pentru ca guvernele care blochează acest program să renunțe la, uh, la ideile lor. Cred că este sarcina noastră să facem asta. Mulțumesc. Mulțumesc, spune președintele. Urmează domnul Imbrasas în numele EFD. Aveți cuvântul pentru un minut. Vă mulțumesc, domnule președinte. Prețul atât de crescut la alimente și costurile din ce în ce mai crescând de, de trai îi forțează pe oameni să depindă de ajutoare. Finanțarea în 2012 e de 113 milioane. Asta înseamnă o reducere practic cu reducere absolut majoră. Aproape 43 de milioane riscă să nu aibă suficientă mâncare și numărul lor crește. Numărul de ONG-uri și de asociații caritative spun câtă nevoie e de programe alimentare. De aceea e nevoie de o soluție pentru a menține acest program fără să i se reducă finanțarea. Vreau să vă spun că Prețurile atât de crescute pentru încălzire au uh, crescut tensiunile și în țara mea, Lituania. Și o reducere a finanțării acestui program ar uh, exacerba și mai mult situația celor deja afectați de sărăcie. Vă mulțumesc. Acum doamna Morvai de la Nenscriș. Cristina, másfél percben. Kedves Un minut și jumătate, doamna Morvai. Mulțumesc. Uniunea Europeană are acest program de distribuție a alimentelor pentru cei care depind într-adevăr de așa ceva, însă pot beneficia și acele întreprinderi care primesc aceste fonduri. Deci ar trebui să vedem despre ce firme, despre ce întreprinderi e vorba. Eu îi încurajez pe colegii mei să verifice cine distribuie aceste fonduri în statele lor. Eu am făcut-o în Ungaria și am ajuns la o concluzie șocantă. 4 miliarde de forinți sunt dați marilor întreprinderi, ca ajutor alimentar. Deci nu IMM-urile beneficiază, ci marile grupuri. Și vă voi da câteva date. La Diamant, 660 de milioane de forinți. O altă firmă, 300 milioane de forinți. Deci aceste două firme mari sunt două firme care au fost condamnate deoarece au format un cartel în sectorul lor. Deci noi spunem aici că sprijinim IMM-urile, însă pe de altă parte vedem cum aceste mari grupuri ajung să distribuie fondurile alimentare. Deci ar fi mult mai bine dacă IMM-urile nu ar fi complet excluse de uh, Uh, puterea economică sau politică. IMM-urile sunt uh, niște perdanți la nesfârșit. Așa se întâmplă, de exemplu, în, în Ungaria. Chiar și micii, micii proprietari de terenuri, de asemenea, sunt uh, distruși, practic, de aceste mari grupuri care distribuie ajutoarele. Mulțumesc, domnul Silvestris. Prego. Sì, grazie Presidente. 18 milioni di persone dipendono in Mulțumesc, domnule președinte. Mulți europeni depind de acest program și 43 de milioane de europeni riscă să cadă sub pragul sărăciei și aș vrea să mulțumesc celor care au fost implicați în activitate în comisie, însă vom respinge propunerea Comisiei privind natura tranzițională a sistemului. Noi vrem programul uh, așa cum a fost el definit inițial și deci, aprobarea unui acord uh, până pe 14-15 decembrie la Consiliul uh, aferent, vrem un angajament pentru viitor care să, să însemne reactivarea acestui program, pentru că există o rezervă de 2,5 miliarde de euro în, în cadrul financiar multianual uh, sub capitolul probleme sociale, bani care ar putea fi folosiți Comisia poate foarte ușor să-și îndeplinească angajamentele în cadrul perspectivelor financiare și poate continua aceste măsuri, pentru că mult prea mulți oameni din Europa depind de acest program. Este atât de multă nevoie de acest ajutor. Europa nu poate să uh, se confrunte cu criza, să colecteze taxe și după aceea să nu ia nicio măsură care să ajute săracii. Este o atitudine oarbă și noi ne vom lupta pentru ca acest program să continue după, și după 2020. Mulțumesc acum domnul uh, De Castro. Un minut și jumătate. Comisari, onorevoli colegi. Domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, sunt încântat de faptul că am obținut acest rezultat. Mă refer la extinderea programului de distribuire de alimente până la finele lui 2013. Parlamentul a fost foarte implicat. Cei de la agricultură, de la afaceri sociale au dorit să transmită un mesaj foarte clar pentru că trebuie să continuăm programul și după 2013. Avem o declarație de 6 decembrie în care Comisia a notat că unele state membre au fost împotriva unui nou program. Dar asta nu înseamnă că uh, Comisia nu mai trebuie să își exercite dreptul la inițiativă legislativă, după cum se stipulează în tratat. Comisia ar trebui să țină cont că marea majoritate a statelor membre și Parlamentul European vor să continue acest program. Și tocmai de aceea sunt încântat de ceea ce am ascultat astăzi din partea comisarului. Avem aici un instrument care ar permite uh, distribuirea a 440 de mii de kilograme de alimente gratuit oamenilor săraci. Și aici, mare parte din acești oameni sunt, de fapt, copii. Așa că nu putem să uh, renunțăm pe plan politic până când nu știm sigur că acest program este continuat, pentru că avem foarte multe provocări în plan global, avem o criză alimentară și trebuie să vedem care va fi impactul acesteia asupra celor mai săraci oameni. Așa că trebuie să avem un program care să continue post-2013, fiindcă e foarte important. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Următorul vorbitor, domnul Lyon, un minut și jumătate. Uh, Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, acest program a fost înființat când uh, problemele erau mult mai grave. Ce se întâmplă acum? Comisia cumpără alimente pentru a umple depozitele de alimente. Curtea Europeană de Justiție, Justiție a dat o decizie împotriva acestei practici, deci trebuie să găsim o altă soluție. Noi credem că sistemele naționale sunt cele mai potrivite pentru a-i ajuta pe nevoiași. Însă, recunosc ca majoritatea deputaților că politica agricolă comună nu mai e unealta potrivită pentru a oferi acest program pe viitor. De aceea sprijin propunerea Comisiei ca în următorul cadru financiar să se folosească Fondul Social European pentru finanțarea acestui program. Hotărârea curții oferă flexibilitate națională și, ce mai important, oferă sprijin continuu uh, unora dintre cei mai uh, defavorizați cetățeni. Vă mulțumesc că acum are cuvântul doamna Deli din partea verzilor. Mike, please, Mike. <laughs> monsieur le commissaire dans sa proposition de régulation. domnule comisar în propunerea de regulament general privind fondurile structurale comisia europeană a aprovizionat un buget de doi cinci miliarde de euro pentru un viitor instrument de ajutor alimentar pentru perioada două mii paisprezece două mii douăzeci și asta în ciuda opoziției sălbatice a unei minorități de state din Consiliu. Asta este o hotărâre curajoasă din partea Comisiei și care merge în sensul dorințelor Parlamentului European, dar totuși și a majorității concetățenilor noștri care din ce în ce mai des uh, trebuie să recurgă la ajutorul băncilor alimentare din Europa din cauza agravării crizei sociale. E o măsură curajoasă, dar insuficientă. De fapt, acest program reprezintă abia 500 de milioane de euro pe an. Ori dacă s-ar propune un buget de 2,5 miliarde pentru 7 ani, înseamnă că Comisia ar reduce acest buget cu 1 miliard de euro, deși cererea crește din ce în ce mai mult. De altfel, nu știm nimic despre intențiile Comisiei în ce privește implementarea viitorului program. Dacă aceste fonduri sunt uh, alocate în cadrul acestei facilități alimentare, uh, va părea dificil să continuăm să cumpărăm uh, produse alimentare de pe piețele agricole pentru a le distribui pe către cei uh, uh defavorizați, pentru că această practică a fost condamnată de Curtea de Justiție în uh, băncile alimentare se vor găsi practic în aceeași situație de care uh, suferă și acum. Ce intenție aveți? Uh, ce vreți să faceți? Eu aș spune că ar trebui să păstrați un buget uh, corespunzător pentru acest program, să vă asigurați că toți dintre noi au dreptul la o alimentație sănătoasă și la un cost suportabil și, în fine, să există o plasă de siguranță și o veritabilă directivă cadru privind venitul minim. Mulțumesc! Következő felszólaló Löjarik úr. Domnul Löjarik va avea cuvânt acum de la, ver- de la agui, mă scuzați. Doamnelor și domnilor, regret că nu ni s-a anunțat nimic concret sau precis. Nu putem întrevedea în ceea ce ne spuneți noi decât că se iau bani de la Fondul Social European fără să se crească acest fond. Dacă puneți 2 miliarde jumătate într-un program plurianual pentru acest sector, asta va însemna, fie că vrem sau nu, o scădere a sumei alocate anual cu 500 de milioane pentru ajutoarele alimentare. În aceste condiții nu avem cum să acceptăm uh, propunerea și de aceea împreună cu Comisia de Ocupare ar trebui să prezentăm o inițiativă, o audiere comună cu organizațiile solidare din Europa pentru a vedea care sunt într-adevăr nevoile în cifre și pentru a căuta împreună niște propuneri pe care le putem dezbate, deci pentru a vedea care sunt modalitățile juridice. Vă mulțumim! Acum dăm cuvântul doamnei Morin Chartier de la PP. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Am ascultat cu atenție intervenția dumneavoastră. Propuneți ca acest program de ajutor alimentar pentru cei mai defavorizați să fie preluat de Fondul Social European. Vreau să vă reamintesc, domnule comisar, că Fondul Social European, în cea mai mare parte a sa, este destinat integrării profesionale. Ori, integrarea profesională este instrumentul absolut indispensabil pentru integrare socială. Nu există integrare socială fără integrare profesională și cred că nu trebuie să uh, dăm uh, vrabia din mână de pe cioara de pe gard. Trebuie să continuăm să fim vigilenți în ce privește integrarea uh, profesională. Acum, începește programul de ajutor alimentar pentru cei mai defavorizați. Da, doresc ca sumele alocate până acum de 500 de milioane de ani să poată fi păstrate pentru o adevărată continuare a acestui program până în 2020. Da, va trebui să convingeți țările reticente astăzi, însă noi nu vom uh, uh, permite introducerea uh, clauzei de condiționalitate privind, dubla, privind buna gestiune atașată unei chestiuni sociale ar fi o dublă pedeapsă. Trebuie să vă spun că acest program noi ne-am mobilizat foarte tare pentru a-l apăra și noastră aveți o responsabilitate să-l continuați. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult și acum domnul Darden, un minut și jumătate. Merci, monsieur le président. Monsieur le commissaire... Mulțumesc, domnule președinte. Am spus-o de mai multe ori aici, domnule președinte, mai ales la raportul meu privind platforma despre sărăcie. Am spus, dacă nu dăm niște semnale mai clare de solidaritate, să le arătăm că Uniunea e de partea lor, uh, e bine, oamenii se vor simți și mai distanțați de proiectul european, cu consecințele cunoscute. Știm că există o minoritate de blocaj la Consiliu pentru a opri orice inițiativă în acest sens. Programul de ajutorare alimentară nu e singurul. Fondul de ajustare la globalizare e și el amenințat. Totuși, de aceea, totuși, vă cerem să folosiți dreptul de inițiativă pentru acest program, pentru că acesta să devină un program de solidaritate permanent, în ciuda opoziției actuale de la Consiliu. Va fi semnalul atât de așteptat de populație. Nu ratați această șansă, această ocazie. Nu dați dovadă de ezitare, trebuie să convingeți Consiliul și țările care blochează. Asta până ce socialiștii vor lua puterea în Franța și în Germania. Vă mulțumesc. Acum îi dau cuvântul domnului Martin Hausling de la Verzi. Ja, <clears throat> ich glaube, wir sind uns hier über die Fraktionsgrenzen. Mulțumesc. Cred că toată lumea în Parlament e de acord că trebuie să continuăm acest program și cred că vom reuși să convingem statele care până acum s-au exprimat împotriva acestui program. Aceasta este sarcina noastră, să fim solidari cu cele 18 de milioane de oameni săraci din Europa care au nevoie de acest program. Dar programul acesta trebuie să se, uh, să, să se constituie pe o nouă bază, fiindcă e foarte clar că nu mai poate fi încadrat în PAC. Și tocmai de aceea trebuie să găsim o nouă bază de acțiune, cum putem așadar să Uh, găsim o distribuire de alimente prin alte instrumente. Ar trebui să consolidăm inițiativele regionale astfel încât să-i sprijinim pe cei care distribuie alimentele. Trebuie să creăm o, un fel de rețea de aprovizionare. Și nu putem să acționăm ca data trecută, nu putem să salvăm un fond pentru 2 ani, după care să discutăm o lungă perioadă de timp fără a ști exact care este rezultatul. Cei care au nevoie de acest ajutor, cei care au nevoie de alimente, au nevoie de siguranță. Și siguranța trebuie să fie pe termen lung, nu doar cu țârâita. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Și acum are cuvântul doamna Zuber un minut. A situação social de pobreza é hoje inaceitável na União. Mulțumesc, domnule președinte. Problema socială a sărăciei nu mai este acceptabilă în Uniunea Europeană. 24,3% din populația uh, noastră, 150 de milioane, erau în sărăcie în 2010. Chiar dacă ai o slujbă, riscul sărăciei în continuare există. Statisticile europene arată că riscul de sărăcie este legată de munca necalificată, munca ocazională și cu timp parțial. Așadar, odată cu consolidarea uh, bugetară, s-a văzut că situația se va înrăutăți. Nu este așadar acceptabil să avem uh, propuneri care în aceste momente dificile să retragă ajutorul alimentar care, unor oameni care trebuie să aibă dreptul la o, un minim de demnitate în, uh, în viața lor și nu trebuie să li se încalce dreptul de a trăi prin uh, luarea acestor alimente. Vorbim uh, de o sumă de 500 de milioane de euro pe an și vorbim despre solidaritatea Uniunii europeană, dar doar atât vorbim. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult și acum Doamna Heranz Garcia, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Datorită ajutorului comunitar, băncile de alimente au uh, dus la bun sfârșit o muncă socială care ar trebui recunoscută și menținută pe viitor și sprijinită de Parlament. Una din ideile fundamentale ale Uniunii Europene este solidaritatea și coeziunea socială și teritorială. De aceea e important să avem uh, finanțarea necesară. În, crizele, în criza actuală, cetățenii sunt afectați. 80 de milioane de oameni trăiesc sub pragul sărăciei și 43 de milioane se gândesc de două ori înainte să mănânce proteine de două ori pe săptămână. E nevoie de eforturi de coeziune prin buget inclusiv prin uh, PAC. Doamnelor și domnilor, ca deputați, trebuie să încurajăm toate inițiativele pentru a avea un program de ajutor alimentar după 2014 și pentru întregul uh, cadru financiar. Noi, Parlamentul, trebuie să ajungem la un uh, acord cu Consiliul și să evităm orice formă de comportament egoist. Vă mulțumesc!

az utolsó följegyzet. Mulțumesc. Ultima vorbitoare înscrisă la cuvânt, doamna Patrao Neves. Mulțumesc. Domnule președinte, domnule comisar, sunt încântată să constat că Comisia va implementa niște măsuri astfel încât să utilizeze banii destinați persoanelor defavorizate din Uniunea Europeană. E o criză globală. Banii Mm, acum uh, sunt uh, trimiși în afara granițelor noastre pentru ajutorare, așa că e foarte greu de înțeles cum anume nu putem să găsim 500 de milioane ca să continuăm acest program în anul acesta și în anul viitor. După 2013, viitorul acestui program este incert și vreau să îi abordez pe colegii care provin din țări reticente să facă tot posibilul pentru ca depozitele alimentare să existe în continuare, să existe o garanție că acest program va continua și că se va oferi asistență, într-adevăr, oamenilor defavorizați din Uniunea Europeană. Avem o Europă comună, avem un spațiu social, politic comun, așa că haideți să fim solidari. Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, spune președintele. Și acum trecem la procedura intervențiilor spontane. Voi acorda posibilitatea unui număr de 5 eurodeputați să se exprime. Domnul Dias Temera. Mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să ajungem la un acord uh, global pe viitor pentru a asigura ajutorarea persoanelor uh, defavorizabile. E vorba de oameni vulnerabili, nevoiași. Uh, deci avem 18 milioane de, 80 de milioane care trăiesc în sărăcie, 30 de milioane care nu sunt uh, hrăniți așa cum trebuie și 18 milioane care au nevoie de acest program alimentar. Deci de aceea trebuie să colaborăm pentru a menține acest program și după 2013. Să profităm de dezbaterea pe marginea cadrului financiar uh, plurianual, precum și dezbaterea privind reformarea PAC pentru a asigura ajutoarele alimentare și pentru a uh, Uh, pentru a înlătura toate problemele juridice. Statele membre trec prin greutăți, dar tocmai de aceea trebuie să facem acum eforturi pentru a-i proteja pe cei care suferă cel mai mult de pe urma crizei. Copiii, bolnavii, bătrânii, șomerii, 80 de milioane de cetățeni care în momentul de față trăiesc sub pragul sărăciei. Dreptul de inițiativă al Comisiei este crucial și fundamental, iar Parlamentul European e cu totul de acord. Știm ce trebuie să facem. Vă mulțumesc. Următoarea persoană care va lua cuvântul. Muchas gracias, muchas gracias, presidente, señoría. Doamna Iguasun, vă mulțumesc. Trebuie să vedem care este originea cauza acestei probleme? Ei bine, actualul model economic neoliberal aplicat de multe state membre cu niște strategii care se bazează pe ajustări bugetare, însă fără niște politici active care să creeze creștere și locuri de muncă. Există și un dezechilibru între sectorul public și privat, ceea ce a făcut ca mulți cetățeni care nu sunt răspunzători de criză să fie acum într-un cerc vicios al sărăciei și excluziunii sociale și al foametei. Peste 110 milioane de cetățeni riscă sărăcia sau excluziunea socială. Solidaritatea și coeziunea sunt niște principii de bază și de aceea suntem obligați să reglementăm relațiile economice pentru a nu adânci și mai mult prăpastia socială. Uniunea Europeană trebuie să fie de partea cetățenilor cetățenii care acum o duc foarte greu din cauza situației actuale și trebuie să se întrevadă o ieșire din această criză, însă instituțiile trebuie să intervină. De aceea acest program alimentar trebuie menținut. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul domnul Kelly. is to crete gurgodoin un kesha flay an shar margin Mulțumesc, domnule președinte. Mi se pare foarte important să discutăm acest subiect, în special din moment ce noi suntem uh, foarte cunoscuți ca fiind foarte dornici să ajutăm oamenii din lumea întreagă atunci când au nevoie de hrană. În același timp însă, să nu uităm că mulți dintre cetățenii noștri europeni au și ei nevoie de ajutor, pentru că și ei sunt săraci și suferă de pe urma excluderii sociale. Și trebuie să încercăm să-i ajutăm. Această responsabilitate ne aparține să le oferim acest ajutor. Nu doar anul ăsta sau anul următor, ci până în 2020. Și să realizăm scopurile pe care le-am stabilit în acest plan și sperăm să continuăm și după 2020 Așadar, acest program nu ar trebui întrerupt. Mulțumesc foarte mult. Domnul Goarez, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Statura morală a unei societăți nu se măsoară prin PIB-ul său ci prin modul în care oferă educație copiilor, prin modul în care are grijă de sănătatea tuturor membrilor sănătății, mai ales se măsoară prin modul în care îi ocrotește pe cetățenii mai defavorizați. Și acest program e un program care poate părea minor, însă nu e adevărat. De acest program depinde diagnosticul moral pe care îl facem Uniunii Europene. Uniunea Europeană nu e doar un proiect economic, ci unul de cooperare și de solidaritate. Solidaritate față de cei care au nevoie de această solidaritate. 43 de milioane de oameni au nevoie de noi în Uniunea Europeană. Deci decizia nu poate să depindă de temeiul juridic care trebuie aplicat. Nu ne putem permite să pierdem timp vorbind despre proceduri. De aceea sprijin Comisia pentru a apăra dimensiunea morală a proiectului european. Vă mulțumesc! Thank you very much and... Vă mulțumesc! Dacă pronunțarea mea a fost greșită, îmi cer scuze, domnule Guerrero, dacă pronunția a fost greșită. Acum ultima persoană care va lua cuvântul, doamna Iordan Ciseli. Evropske komisije da Mulțumesc. Vreau să mulțumesc Comisiei Europene pentru această prezentare și pentru intenția de a uh, continua acest program. După patru ani de criză, uh, vedem că situația în anumite state membre s-a înrăutățit. Există și mai mulți nevoiași, și mai mulți oameni înfometați, și mai mulți oameni în pericol. Uniunea Europeană trebuie să rămână solidară. Ce înseamnă acest lucru? Trebuie să venim cu măsuri de revitalizare a economiei. Totodată, nu trebuie să îi uităm pe cei aflați la ananghe acum. Vreau să vorbesc despre statul din care provin eu, despre Slovenia. Pe alocuri, situația este atât de gravă încât uh, organizații umanitare uh, organizațiile umanitare au întrerupt distribuirea de alimente, fiindcă nu mai există suficiente alimente. E foarte clar că avem nevoie de sprijinul Comisiei. Acest ajutor trebuie distribuit repede tuturor. Mulțumesc foarte mult. Domnule comisar, cu bunăvoința dumneavoastră, închidem această dezbatere. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, membri. Mai întâi aș vrea să salut uh, susținerea Parlamentului European față de program. După cum știți, 2 uh, miliarde și jumătate este suma propusă de Comisia pentru următorul cadru financiar multianual. Comisia are intenția să-și exercite dreptul de inițiativă. Sunt de acord că asistența alimentară face parte din eforturile noastre mai largi de a lupta împotriva sărăciei în societatea noastră și ea poate fi acceptată nu, numai ca partea unui set de instrumente de promovare a incluziunii sociale finanțate de Fondul Social European. Ca să răspund doamne Cronin și altor uh, membri Într-adevăr, trebuie să ne luptăm pentru ca asistența alimentară să continue în viitor, așa cum am propus, dar înțelegem că fie un acord, fie o respingere definitivă trebuie să se întâmple cât mai repede pentru ca băncile de alimente să știe care le e situația și să se organizeze în consecință. De asemenea, cei care, celor care întreabă de ce ar trebui să avem acest program, răspunsul nostru este că într-un moment în care avem niște ținte foarte concrete uh, și stabilite în comun în ce privește creșterea angajării și lupta, și lupta împotriva sărăciei, Uniunea Europeană nu poate ignora faptul că mai mult de 43 de milioane de europeni nu își pot permite o masă cu proteine în fiecare zi și că peste 7 milioane dintre copiii noștri nu uh, mănâncă de trei ori pe zi, pur și simplu pentru că părinții lor sunt prea săraci. În fața acestei realități, solidaritatea europeană nu poate fi văzută doar ca un ideal, ci devine într-adevăr un imperativ moral. Vă mulțumesc. Thank you very much. The... Mulțumim foarte mult, dezbaterea aceasta s-a închis. Napirendünk következő pontja Ivan... Dragi colegi, trecem mai departe acum. Avem următorul punct de pe ordinea de zi.